Okay, good evening, colleagues. Um... Bună seara, stimați colegi. Vom începe reuniunea cu adoptarea agendei. Dacă nu există obiecții la ordinea de zi, atunci o vom considera ca fiind adoptată. Profilul lingvistic al acestei reuniuni nu avem interpretare în cehă, croată, malteză, lituană, daneză, estonă, gaelic și Aprobarea procesului verbal a reuniunii din 21-22 decembrie 2015 și 9 mai 2016. Acesta este uh, la dispoziția dumneavoastră și dacă nu există obiecții, le vom considera de asemenea adoptate. Ținând cont de oră, ar trebui să trecem la vot. Doamna Alvioti, uh, doriți să spuneți ceva cu privire la regulamentul de procedură? Nu găsesc uh, cartonașul de vot. Uh, va fi adus cardul cât de curând, dar până atunci, dacă îmi permiteți, voi vota prin ridicarea mâinii. Vom trece imediat la vot și, da, votul dumneavoastră va fi indicat prin ridicarea mâinii dacă sunteți de acord. Aș vrea să verificați, stimați colegi, dacă toată lumea are cardul de vot mai este cineva care nu are cardul de vot? Nu? În regulă? Atunci putem să trecem la vot. Doamna Alveol va indica votul său prin ridicarea mâinii. Dragi colegi, punctul 4, sistemul de pază europeană de frontieră și de coastă. Raportor este Artis Paperkis. Votul uh, este în uh, negociere interinstituțională un acord uh, provizoriu cu privire la a, acest uh, raport a fost uh, obținut la trialogul din 21 iunie. Astăzi vom vota pentru a aproba rezultatele negocierilor în concordanță cu regula 73.5. Domnule Fabricis, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doream să le mulțumesc tuturor uh, raportorilor din umbră pentru colaborarea foarte constructivă. Am încheiat acest uh, dosar în aproape patru luni și cred că acest uh, dosar este important pentru că vorbește despre o agenție care va fi înființată și după crearea acesteia va face diferența. Nu este o hotărâre politică, este lucru la care mă refer pentru că cred că, cel puțin pentru o perioadă de timp, vom putea să spunem că siguranța noastră a sporit, că putem să administrăm mai bine frontierele noastre și aș putea să spun că dacă cineva se îndoiește de eficiența Parlamentului European, vă rog pe acela să-l trimiteți la raportorul din umbră și la mine după încheierea acestui dosar. Eu vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Fabrics. Stimați colegi, dacă va fi adoptat, acest text va fi înaintat plenarei spre vot. Votul a fost uh, programat pentru această sesiune parțială. Votul cu privire la text este deschis, conform regulii 73.5. Has everyone voted? A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă 38 uh, pentru, 9 împotrivă, 2 abțineri. Felicitări raportorului. Mulțumesc de asemenea tuturor colegilor care au lucrat la acest dosar într-un interval de timp foarte scurt. Mulțumesc, dragi colegi, pentru activitatea dumneavoastră. Cu acesta trecem la punctul 5, combaterea terorismului și înlocuirea deciziei cadru a Consiliului privind combaterea terorismului. Raportor este Monica Holmeier și aceasta este adoptarea proiectului de raport. De asemenea, vom vota cu privire la deschiderea negocierilor interinstituționale și cu privire la componența echipei de negociere. Raportorul dorește să ia cuvântul? Nu? Ok. Avem, uh, de asemenea, o notă suplimentară. CR-ul a solicitat în această dimineață un vot prin uh, apel nominal cu privire uh, la articol 80. Acesta trebuie să fie susținut de un sfert din comisie, 15 membri, deci vom verifica dacă se poate face acest lucru înainte să votăm acest amendament. Sunt 15 membri, așadar, în această comisie care să susțină această solicitare de vot prin apel nominal. Vă rog să indicați acest lucru prin indicarea mâinii. Prin ridicarea mâinii, ce scuze. Please indicate by hand and we'll count. keep your hands up. Vă rog să țineți mâna în continuare sus pentru a putea număra. Bun, deci cu privire la amendamentul 80 vom avea vot prin apel nominal. Trecem acum la vot și începem cu articolul 1, amendamentul 20, 205. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 11. Votul este deschis. Este un vot prin apel nominal. Votul a fost solicitat ca atare de PPE. Votul este închis. Acum abia votul este închis. Se adoptă. Compromisul 12. Încă o dată, vot prin apel nominal solicitat de PPE. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Aliniatul 1, amendamentul 207, votul este deschis. Votul este închis. Să respingem. Articolul 2, amendamentul 211, votul este deschis. Îmi cer scuze, spune președintele, amendamentul 209, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Articolul 2, amendamentul 211, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 210, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 212, votul este deschis. Este un vot pe părți, prima parte. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 212, partea a doua, votul este deschis. Dragi colegi, cu privire la acest vot, SND-ul a votat cu un vot în plus. SND-ul vă rog să retrageți un vot. Uh, Votul este închis. Se respinge. Îmi cer scuze, eh, dragi colegi, haideți să trecem mai departe. Amendamentul 213, votul este deschis. 213, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Nu, îmi cer scuze, se adoptă, spune președintele. 214. Votul este deschis. Monica, ai putea, te rog, să scoți badge cu numele? Votul este închis? Să respinge. Amendamentul 215. Votul este deschis. PPE-ul are un vot în plus. Vă rog să remediați situația. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 216, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 218, 219 și 222, amendamente identice. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 223. Vot prin apel nominal solicitat de PP. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 224. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 225. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 226. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 227. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 228, vot prin apel nominal, solicitat de PPE și Vers, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 229, vot prin apel nominal, solicitat de PPE, votul este deschis. Votul este închis. Să respingem. Amendamentul 29. Vot prin apel nominal solicitat de PP. Votul este deschis. Votul este închis. Să respinge. 230. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 231. Vot prin apel nominal solicitat de PP. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 232. Vot prin apel nominal uh, solicitat de PP. Votul este închis. Se adoptă. 233. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 30, solicitat de PPE ca vot prin apel nominal, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 234. Votul este deschis. Votul este închis. Să respingem. 239 vot prin apel nominal solicitat de PTE, Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 237 vot prin apel nominal solicitat de verzi. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Nu, se adoptă, își cere scuze președintele. Amendamentul 241. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 243. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul Compromisul 5. Vot prin apel nominal solicitat de PP. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 6. Vot prin apel nominal solicitat de PPE. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 261. Votul este deschis. Este vorba despre partea a doua. Îmi cer scuze, dragi colegi. Compromisul 6, partea a doua. Votul este deschis. Îmi cer scuze emoțiile cauzate de Brexit. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 261. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 262. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 263. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 264. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 266. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 267. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 268. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Compromisul 14. Vot pe părți solicitat de Verzi și vot prin apel nominal solicitat de PP. Votul este deschis. Prima parte. Votul este închis. Se adoptă. Partea a doua, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 15. Prima parte. Vot prin apel nominal solicitat de PPE și Verzi. Vot pe părți solicitat de PPE. Prima parte. Votul este închis. Se adoptă. Partea a doua. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Compromisul 7. Votul este deschis. Vot prin apel nominal solicitat de PP și Verzi. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 13, vot prin apel nominal solicitat de PP, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 289, vot prin apel nominal solicitat de PP, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 35, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 2. Vot prin apel nominal solicitat de PPE. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 4. Vot prin apel nominal solicitat de PPE și Verzi. Prima parte, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Partea a doua. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 303, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Nu, se respinge. Amendamentul 302. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 305. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 307. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 38. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 39. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 41. Vot prin apel nominal solicitat de PPE. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Compromisul 8. Vot prin apel nominal solicitat de PPE. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 337. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 340. Votul este deschis. Acest amendament este identic cu 44. Vă rog să acceptați de lucru să păstrăm acest vot. Vă mulțumesc uh, pentru înțelegere. Votul este închis. Se adoptă. 341. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 342. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 343. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 344. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 345, 346, 47, 348, 348. Vot în bloc, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 349. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 350. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 45 și 351 sunt identice. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 352. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 353. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 354. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 355. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 356. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 357. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 358. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 359. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Compromise 9, roll call vote requested by EPP. The vote... Compromisul 9, vot nominal cerut de EPP, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 369, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentele 371 și 372 la 371 vot nominal celor de PPE. Votul este deschis. Și acum votul este închis. Se adoptă. 372, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 376. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 397, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 419, identic cu 413, vot nominal cerut de PPE, votul este deschis. Votul este închis și se adoptă. Amendamentul 400 deci în bloc 402, 403, 405 și 406 votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 404, votul este deschis. Votul este închis se adoptă. Amendamentul 427, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 428, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 429, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 431 și 433 sunt identice, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 432. Votul este deschis. Îmi pare rău, colegi, de fapt este caduc și trecem direct la 430. Deschidem votul 430. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 435 și 437, identice, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Trecem la amendamentul 438, vot nominal cerut de PP, votul este deschis. Votul este închis. Și se respinge. Acum amendamentul 56, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 57, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 58. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la amendamentul 59. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 60. Votul este deschis. Iar votul este acum închis. Este respins. Compromisul 1, vot nominal la solicitarea PP-ului, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 4. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 65, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 69, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 70, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 68, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 67, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 73, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentele 74 și 76 identice, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 77, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Acum amendamentul 80, vot nominal la solicitarea ECR-ului. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Compromisul 3, vot nominal solicitat de PP, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 88. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 90. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 93, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 96, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 98, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 113, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 116, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 113, 133. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 13 din partea raportorului. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 140. Dați-mi voie, deci, pentru 138-140 votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 139. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 141. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 144. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 146, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 14, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 148, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 149, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 200, care este identic cu 151, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 153, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Compromisul 10, vot nominal la solicitarea verzilor și APP-ului, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 182, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 183, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 184, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 186. Votul este deschis. Nu. Eh, dragi colegi, iertați-mă. Este amendamentul 185. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Și acum 186. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 196, identic cu 197 și 198. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 199. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 201, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă amendamentul 27. Votul este deschis. Nu. Um, Iertați-mă, trebuie să mă corectez. Trecem la, vot, deschidem votul la 202. Votul este închis acum se adoptă. Iar acum vom vota Vorbim deci, trecem la votul uh, final, nominal, privind textul modificat. Votul este deschis. Dar nu era încă deschis tehnic votul. Dar votul este acum în continuare deschis. Toată lumea a reușit să voteze? Bine, atunci o secundă vă rog, aș vrea doar să verific dacă 201 este caduc sau nu. 2, 291 vreau să verific. Mi se pare că nu am votat pe amendamentul 291. Dragi colegi, dați-mi voie doar să verific că nu, a, să nu fie nicio scăpare. Să ne întoarcem la 291 numai să fim siguri. Deci, dragi colegi, dacă reveniți pe lista de voturi la amendamentul 291, cred că l-am sărit și nu am votat. Dragi colegi, este vorba de un vot nominal la solicitarea PP-ului și am trecut peste, este un vot pe părți și este vorba de prima parte dragi colegi, se pare că e sigur, nu am votat această parte, deci dacă sunteți de acord să votăm acum. Bun, deci suntem de acord că nu am votat încă. Bun, și atunci haideți să votăm acum. Bine, fie toată lumea a găsit pagina, pagina 8 în lista de voturi, amendamentul 291. Deci, prima parte a amendamentului, votul este deschis. Votul este deschis. Acum votul este închis. Se respinge. Și trecem la a doua parte. Votul este deschis. Da, de fapt uh, aveți dreptate și în privința asta. Bine, atunci, acum, uh, dragi colegi, haideți să votăm votul să deschis privind întregul text modificat. A votat toată lumea? Deci, sper că toată lumea a înțeles, era vorba de votul final, votul este închis. Iată, se adoptă cu 41 pentru și 10 uh, abțineri. Felicitări raportorului. Și, de asemenea, trebuie să votăm și în ce privește deschiderea negocierilor și uh, acordarea mandatelor în echipa de negociere. Votul este deschis. O secundă, o să mă păstrăm votul deschis până toată lumea reușește să voteze. Mulțumesc colegilor care m-au ajutat, aș fi fost pierdut. Sper că acum toată lumea a reușit să voteze. Închidem votul și se adoptă cu 47 contra 5 și 4 abțineri. Felicitări raportorului. Bun, acum sunteți liberi. leave with respect to the colleagues who are discussing. Sorry. Uh, Raportorul uh, vrea să le mulțumească tuturor raportorilor din umbră. Doamna raportor le mulțumește tuturor colegilor. Uh, item Dragi colegi, mai avem un subiect pe ordinea de zi, așa că doriți, dacă doriți să plecați, vă rog să o faceți în liniște. Thank you. colleagues, um, can we move to point six? Dragi colegi, vă rog să trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Colleagues, um, we move to point six. Trecem la punctul 6 și anume țările terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și țările terțe ai căror resortisanți sunt uh, scutiți de această obligație. Acum examinăm proiectul de raport. Raportorul este Maria Gabriel. Îmi cer scuze că este atâta gălăgie, dar uh, am avut uh, voturi foarte mari și complexe. Îmi pare rău că trebuie să vă prezentați raportul în această situație. Maria, dăm voie să fac o scurtă explicație. Următorul punct de pe agenda se referă la o propunere legislativă de modificare a regulamentului CE 539 pe 2001, care transferă Georgia pe lista țărilor fără viză. Această renunțare la vize ar trebui să se aplice numai deținătorilor de pașapoarte biometrice. Pe 25 aprilie, Comisia a prezentat uh, această propunere Comisiei noastre într-o ședință de lucru. Dragi colegi, cred că ar fi bine să purtați discuțiile pe coridor, dacă vreți. Noi acum discutăm despre această propunere legată de renunțarea la vize, care este foarte importantă. Vă mulțumesc pentru că faceți liniște. Deci, pe 25 aprilie, Comisia și-a prezentat propunerea în comisia noastră în prezența reprezentanților uh, din Georgia, care participau la cea de-a doua întâlnire a Comitetului de Asociere Parlamentară între Uniunea Europeană și Georgia. Propunerea vine după un proces îndelungat inițiat uh, în cadrul dialogului de liberalizare a vizelor între UE și Georgia, lansat în iunie 2012. Comisia Europeană a prezentat guvernului uh, georgian un plan de acțiune pentru liberalizarea vizelor, care a monitorizat progresul acestei țări înspre atingerea obiectivelor uh, stabilite prin acest plan. Ideea era să se vadă dacă Georgia a realizat progresele necesare și a întreprins toate reformele uh, prevăzute. Pe baza acestei evaluări, Comisia a prezentat această uh, propunere în cadrul procedurii legislative obișnuite. Oricum, uh, avem mai multe dosare legate de liberalizarea vizelor. În primul rând, aș dori să-i dau cuvântul uh, doamnei Gabriel, care este raportor pe acest uh, dosar referitor la Georgia. Apoi dau cuvântul raportorilor din umbră și membrilor care doresc să intervină. Doamna Gabriel, aveți cuvântul. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, îmi face o deosebită plăcere să vă prezint astăzi acest proiect de raport privind liberalizarea regimului de vize între Uniunea Europeană și Georgia. Dați-mi voie să încep prin a reveni la contextul acestei propuneri despre care discutăm. În primul rând, dialogul privind liberalizarea vizelor între UE și Georgia a demarat în iunie 2012 acesta a generat un uh, plan de acțiune pentru liberalizarea vizelor pentru șederi de scurtă durată în statele membre ale Uniunii Europene pentru cetățenii din Georgia care dețin pașapoarte biometrice. Deci este vorba doar despre cetățeni care dețin un pașaport biometric. Nu vreau să intru în detalii, însă vreau să subliniez că între februarie 2013 și decembrie 2015 Comisia Europeană a prezentat patru rapoarte în urma cărora a făcut această propunere. Trebuie să spun că Georgia a adoptat și a implementat toate reformele pentru a îndeplini criteriile planului de acțiune. Mai mult decât atât, autoritățile din Georgia au depășit cerințele minime și au întreprins noi inițiative legislative de la elaborarea ultimului raport al Comisiei Europene încoace. Cred că este important uh, să felicităm Georgia pentru aceste eforturi, pentru că aceasta transmite un semnal pozitiv din partea autorităților din această țară. În al doilea rând, liberalizarea regimului de vize se înscrie într-un proces de apropiere între Georgia și Uniunea Europeană și această apropiere se materializează în beneficii concrete pentru cetățenii georgieni cât și europeni. Georgia este un partener strategic pentru Uniunea Europeană în cadrul politicii europene de vecinătate și mai ales în contextul parteneriatului estic. Astăzi avem această reuniune pe 4 iulie și trebuie să subliniem uh, că acordul între Uniunea Europeană și Georgia, acordul de asociere, a intrat în vigoare pe 1 iulie. Vede, acum uh, procesul de ratificare a fost finalizat. Iar acordul de asociere face parte integrantă din politica de apropiere treptată între Georgia și Uniunea Europeană. Aceasta ne permite să definim împreună măsuri concrete Uh, pentru integrare politică și economică. Trebuie să reamintesc de asemenea că liberalizarea vizelor este mai întâi de toate în beneficiul cetățenilor. Cetățenii sunt în prim plan. Cetățenii Uniunii Europene sunt deja scutiți de vize pe atunci când trec frontiera în Georgia. Și de aceea este necesar uh, ca și noi, uh, Uniunea Europeană, să permitem liberalizarea vizelor și adâncirea contactelor uh, și relațiilor culturale între popoare. Aceasta este o realitate concretă la care se așteaptă cetățenii, uh, atât din Uniunea Europeană cât și din Georgia. Este un instrument uh, concret pentru intensificarea relațiilor noastre economice și culturale, dar și a dialogului politic pe diverse chestiuni, inclusiv drepturile omului și libertățile fundamentale. În al treilea rând, criteriile care au stat la bază baza acestei propuneri sunt criterii care au fost întrunite. Autoritățile din Georgia chiar au depășit uh, cerințele minime. Iar noi, la nivelul Parlamentului European, uh, suntem pentru consolidarea dialogului și pentru monitorizarea situației. Pentru noi este important să susținem reformele cheie. Știm că Parlamentul European este foarte sensibil la chestiuni precum democrație și drepturile omului. Am avut un plan de acțiune care ne-a permis uh, să evaluăm situația politică și instituțională. Aceasta este relativ stabilă, însă planul de acțiune s-a dovedit un instrument eficient pentru a promova o serie de reforme de mare anvergură, mai ales în domeniul justiției și afacerilor interne. Uh, scutirea de vize va promova de asemenea un schimb de opinii echilibrat și constructiv cu privire la situația drepturilor omului din Georgia și asta în cadrul uh, dialogului uh, anual între UE și Georgia privind drepturile omului. În acest context aș vrea să revin la câteva cifre care au făcut obiectul discuțiilor în timpul elaborării raportului. Știm că mobilitatea este un subiect foarte important pentru noi. Trebuie să ținem cont de provocările reprezentate de migrație și securitate atunci când vorbim despre mobilitate. Uh, numărul de cereri a crescut, însă numărul uh, de vize refuzate a rămas stabil în 2015 în 2014 uh, numărul de refuzuri de intrare în Uniunea Europeană a scăzut cu 61% și 70% um, uh, în, în 2015. Este important uh, să avem un sistem unificat de analiză a migrației și este important ca eficiența sa să fie garantată, pentru că obiectivul său este de a gestiona mobilitatea la nivel global prin limitarea riscurilor, pentru că știm că sunt subiecte foarte sensibile, la care ținem foarte mult. Aș vrea să vă semnalez și campaniile de informare și conștientizare instituite de autoritățile din Georgia. Acestea ne oferă um, posibilitatea de a-i informa pe cetățeni cu privire la drepturile și obligațiile lor atunci când călătoresc fără viză. Aș vrea să mai subliniez un lucru legat de Georgia, pentru că a reieșit în timpul uh, dezbaterilor. Este vorba despre acordul cu Europol. Uh, acesta este un uh, semnal pozitiv și nu putem decât să felicităm autoritățile din Georgia, pentru că acesta contribuie la combaterea eficientă a criminalității organizate. În concluzie, aș vrea să insist asupra faptului că recomand uh, călduros uh, membrilor Comisiei Libe să susțină propunerea Comisiei Europene. Uh, pe de o parte, metoda noastră este foarte clară. De îndată ce criteriile sunt îndeplinite, pe bază de merite, și am văzut toate eforturile pe care le-a făcut Georgia, ne uh, pronunțăm și apoi uh, este vorba despre un întreg proces pentru că uh, reformele necesare vor continua, dar avem instrumente pentru a face acest lucru. Uh, în concluzie, aș spune că ceea ce se întâmplă în Georgia are importanță pentru noi securitatea, stabilitatea, prosperitatea acestei țări afectează uh, Uniunea Europeană și de aceea este în interesul uh, nostru reciproc să colaborăm îndeaproape și să susținem prin toate mijloacele posibile apropierea Georgiei de Uniunea Europeană. Trebuie să transmitem un mesaj foarte clar cetățenilor georgieni pentru ca aceștia să poată continua cu aceeași convingere pe care au demonstrat-o în drumul lor către Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult, doamna Gabriel. Avem uh, mai mulți uh, raportori din umbră prezenți și colegi. Am să iau colegii în ordine. Tania Fayon mai întâi. Thank you, um, thank you, Chair, and uh, thank you to Maria. Mulțumesc, mulțumesc și Mariei. Mie mi se pare extrem de important uh, ca procesul de liberalizare a vizelor să fie credibil uh, și eficient. Este important uh, să consolidăm cooperarea economică și politică și să promovăm contactele între oameni. Susțin în totalitate abordarea pe care ai prezentat-o și felicit într-adevăr autoritățile georgiene pentru toate eforturile depuse. Trebuie să recunoaștem atunci când se fac progrese și atunci când sunt îndeplinite criteriile. Numai așa putem vorbi despre o politică sustenabilă în materie de vize. Eu m-am ocupat de mai multe țări în trecut, mai ales din zona Balcanilor de Vest și liberalizarea vizelor este un lucru dintre cele mai palpabile pe care oamenii le înțeleg cu adevărat. Sigur că fiecare țară uh, Um, are anumite merite și când sunt îndeplinite criteriile, trebuie să recunoaștem acest lucru. Numai așa putem avea o politică sustenabilă a vizelor. Fie că vorbim despre Georgia sau despre Kosovo, fie că vorbim despre Ucraina, poate în viitor despre Turcia, Aș vrea să subliniez că uh, nu avem neapărat uh, o negociere politică, ci o îndeplinire a unor criterii foarte concrete. Uh, eu susțin în totalitate uh, liberalizarea vizelor pentru Georgia odată ce criteriile au fost îndeplinite. Mulțumesc, Natalie Grisbeck. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, aș dori să exprim uh, susținerea grupului ALDE pentru acest proiect de raport, care este foarte clar uh, și fără echivoc și care a fost prezentat uh, atât de frumos de Maria Gabriel. Cred că um, ceea ce a spus colega noastră merge în, direcția cea bună. În primul rând, Georgia a îndeplinit toate criteriile care i-au fost impuse și a făcut progresele necesare pentru a beneficia de acest regim de, la, de liberalizare și, uh, evident, uh, este logic, din punct de vedere politic, ca acest proces să se materializeze. Aș vrea să salut uh, voință manifestată în cadrul acestui proces de către autoritățile din Georgia. Au avut o atitudine foarte pozitivă care a venit în întâmpinarea solicitărilor noastre. Pe de o parte, au fost întreprinse inițiativele legislative necesare, lucru care este foarte important. Aș dori să revin la ceea ce spunea Maria Gabriel mai devreme, și anume că acest demers se înscrie într-un uh, proces mai larg. Și în numele grupului meu aș vrea să spun că aceste reforme adoptate în cadrul planului de acțiune demonstrează eforturile depuse de către această țară. Însă, aceste reforme nu trebuie să fie ceva uh, izolat uh, cu efecte doar pe termen scurt. Din potrivă, reformele trebuie să fie consolidate pe termen lung. Este vorba despre accesul la justiție, libertatea presei, drepturile minorităților și așa mai departe. Și aș dori să spun, așa cum au spus și antevorbitorii mei, că Georgia este un partener cheie pentru Uniunea Europeană iar uh, această măsură este foarte importantă pentru cetățenii georgieni. Este o măsură foarte concretă. Pentru noi, această țară este un partener strategic în cadrul politicii europene de vecinătate și mai ales în contextul parteneriatului estic. Acest proces de aprofundare a relațiilor între Uniunea Europeană și țările din sudul Caucazului Uh, este foarte importantă pentru ei, dar și pentru noi și trebuie să susținem acest demers pentru toate motivele care au fost deja enunțate. Iar noi uh, susținem în totalitate acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc, Natalie! Mrs. Bodil Valero, please. Tack så mycket. Eh, det mesta är nu redan sagt om... Eh, Mulțumesc! Cea mai mare parte a fost spusă deja. De ce este benefică liberalizarea regimului vizelor pentru Georgia? Ei bine, nu doresc să repet ceea ce s-a spus în, deja în această reuniune. Cred că există evoluții pozitive. Nu mai avem obiecții și, în contextul discuțiilor care au fost purtate deja, cu privire la mecanismul de suspendare și la celelalte aspecte problematice, e bine, sper că nu vor mai exista alte probleme pentru liberalizarea vizelor în relația cu Georgia. Mulțumesc, domnul Boni. Mulțumesc. În primul rând aș dori să mulțumesc Mariei Gabriel în calitate de raportor și tuturor raportorilor din umbră pentru activitatea lor excelentă pe marginea acestui dosar. Este foarte important să transmitem un semnal clar cetățenilor Georgiei referitor la faptul că ne preocupăm de liberalizarea regimului vizelor. Autoritățile au îndeplinit toate cerințele și este foarte important ca acest uh, acord cu Europolul să se finalizeze și uh, în Georgia să se promoveze beneficiile legate de liberalizarea regimului vizelor. De aceea cred că trebuie să susținem acest demers și să transmitem acest semnal. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Boni. În fine, Cristin Vergia. Oui, je vais être rapide parce que tout est... Mulțumesc că voi încerca și eu să fiu concisă că aproape că totul s-a spus deja. Pe scurt, țin și eu să salut această liberalizare a vizelor. Grupul meu este deci în principiu favorabil acestei măsuri și mai ales în favoarea țărilor din vecinătatea Uniunii și asta cu atât mai mult în cazurile în care cetățenii noștri din UE beneficiază deja de această scutire de vize, nu pentru că există acel principiu al reciprocității și mi se pare normal în cadrul uh, acestui tip de relații și mm, o să mai avem uh, această discuție, sigur, și în cazul altor țări din vecinătate, mai ales cu Turcia, dar deocamdată ne bucurăm foarte mult să vedem progresele înregistrate în Georgia, mai ales în anumite domenii, cum ar fi uh, dreptul la dobândirea cetățeniei georgiene și în ce privește uh, procedurile privind acordarea azilului. Teme foarte importante în momentul de față. Mulțumim foarte mult. Vedem, deci, că totul, uh, toate, toți intervenienții sunt uh, foarte de în favoarea raportului. Doamna Gabriel, să intervine? Nu. Deci următoarele noastre date limită sunt, sunt până pe 14 iulie pentru amendamente. Mulțumesc. Țin să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și colegilor care au luat cuvântul. Cred că susținerea cu membrilor de comisiei noastre este clară și Cred că și partenerii din Georgia se vor bucura să vadă rezultatele acestui parteneriat. Mulțumesc tuturor! Uh, Dragi colegi, uh, trecem la diverse. Dacă nu există niciun punct de discutat aici, următoarea reuniune va fi pe 7 iulie, 11 iulie și 12 iulie la Strasburg, Bruxelles și din nou la Strasburg. Urmează acum reuniunea coordonatorilor. Colegii care nu vor participa la această reuniune sunt rugați să părăsească sala.